Dear colleagues, please take your seat. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile în sală. Începem ședința, ar trebui să începem ședința. With, with 15 minutes delay. you. Thank you very much. Vă mulțumesc. Începem ședința Comisiei Regi, Mă bucur să vă văd aici. Astăzi sper că după votul din plenară să mai săsească și alți colegi. Începem cu adoptarea ordinii de zi a ședinței de astăzi. Comentarii, probleme? Se pare că nu. Deci adoptăm ordinea de zi, adoptarea procesului verbal al ședinței precedente, 13-14 iulie. Ca de obicei, dacă toată lumea e de acord, să considerăm că aceste documente se consideră a fi adoptate. Punctul 4 de pe ordinea de zi, o chestiune tehnică foarte importantă, adoptarea proiectului de calendar al ședințelor regii pe anul 2016. Ați văzut acest calendar? E foarte greu să ai un astfel de calendar pentru toate calendarele în general ale comisiilor. Cred că stă mai bine decât în anii trecuți mai puține ședințe joile, însă știți că conform uh, biroului nu putem să mai avem ședințe marți-miercuri ca în trecut și mai mult luni marți. Nu știu dacă doriți să comentați, uh, doamna Vana, foarte pe scurt. Am spus că avem mai puține ședințe joile, sau așa ați spus astăzi, încă ne întâlnim destul de des joia, sper că anul viitor să ne întâlnim mai puțin joia. Da, într-adevăr, mai puține, un pic mai puține ședințe joi, așa cum a spus. Nu, nu, trei, Doamna Crel acum, da, într-adevăr, au rămas numai trei uh, zile de joi uh, până la 18.30. Um, Vă rog să verificați încă o dată, pentru că am senzația, uitându-mă și la alte comisii, că avem totuși multe față de alte comisii și este greu de acceptat. Poate în următoarele săptămâni și luni mai putem schimba ceva pe aici, pe acolo. Sau cel puțin să vedem ca eventual atunci când avem mai puțin de lucru să uh, ținem aceste ședințe în ziua de joi și eventual să o putem uh, scurta. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte lucruri de spus, pot la rândul meu să vă spun că o să trimit uh, celor îndrituiți și care se ocupă de acest calendar să le spun că ne preocupă mult problema cu ședințele de joi și că ne-am dorit niște schimbări, dacă se poate. Deci toată lumea e de acord cu această abordare. O să vă trimit așadar versiunea finală în legătură cu calendarul. Punctul 5. Anunțurile președintei. Foarte, tre, foarte pe scurt, trei anunțuri. În primul rând am trimit uh, scuzele pentru că doamna Monica Smolcova a lipsit sau lipsește din partea socialiștilor. Vă mulțumesc pentru această informare. Am avut o ședință a coordonatorilor în această dimineață, înainte de votare. Veți primi hotărârile luate prin e-mail cât mai curând posibil, chiar înainte de sfârșitul ședinței de astăzi. Ultima informație. Vă rog să Notați că pe 15 octombrie Parlamentul va co-găzdui ceremonia de semnare în sala plenară pentru noua convenție a primarilor. Vom avea și o altă informare într-o sală separată. Ne dorim uh, alinierea obiectivelor energie și climat ale UE cu inițiativele și uh, inițiativele locale și ale cetățenilor. Avem de a face cu mai bine de 6.000 de orașe europene și comunități care se afiliază acestor inițiative. Iată ce vrem să vă spun. Evenimentul are loc în săptămâna europeană pentru regiuni și orașe, zile deschise. Deci, Convenția Primarilor. Iată ce vreau să vă spun. Și încerc să merg cât mai repede posibil uh, ca și ritm, deoarece astăzi avem uh, un invitat special în ce privește dezvoltarea durabilă, avem un schimb de vederi cu un reprezentant uh, de la Consiliu, președinția luxemburgheză, dezvoltare durabilă și infrastructură. Și ieri, reprezentantul uh, luxemburghez a vorbit la cea de 25-a aniversare a Interreg știu că acest subiect interesează foarte mult președinția luxemburgheză, face parte din priorități și dorim să auzim mai multe despre asta. Imediat așa dau, dau cuvântul secretarului de stat, Camille Gira, apoi veți avea ocazia să faceți comentarii, să puneți întrebări. Vreau să vă reamintesc că nu puteți depăși un anumit timp pentru aceste intervenții. Domnule Gira, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnelor și domnilor. Mă bucur să vă pot prezenta activitățile legate de politică de coeziune și politică teritorială în perspectiva președinției luxemburgheze. O să încep cu politica urbană și de coeziune teritorială, împreună cu prietenii de la cele două președinții precedente, italiană și letone. Ne-am pregătit un program în acest domeniu, politica de coeziune și politica urbană. O astfel de abordare n-a mai avut loc până acum, după câte știm noi. Trioul de președinții este însărcinat cu aceste activități am început discuții despre modul în care obiectivele UE legate de politica de coeziune, înscrisă în tratat din 2009 încoace, este efectiv implementată. Această punere în aplicare trebuie să fie în continuare consolidată. Ne pregătim pentru Consiliul Informal. De fapt, Consiliul Informal a avut loc al miniștilor și s-au făcut o serie de recomandări legate de consolidarea activităților de politică de coeziune teritorială în acest domeniu. Deci e nevoie de mai multe de făcut în acest domeniu, în primul rând prin inițierea unei dezbateri strategice legate de dezvoltarea teritorială, scenariile respective. În timpul președinției noastre dorim să vedem care ar fi potențialul care ar putea fi explorat până în anul 2050 în acest sector și avem nevoie de un dialog și pe plan sectorial. Am putea, în acest sens, să aducem la zi agenda teritorială pentru anul 2020, iar perspectiva teritorială, în general, s-a spus, trebuie să conțină mai multe priorități politice actuale. Considerăm că strategia UE 2020 are probleme în sensul că nu evidențiază dimensiunea teritorială suficient. Iar cât privește prezența actorilor locali și regionali, ei trebuie să fie mai mult implicați pentru a-și însuși mai bine aceste măsuri. Apoi, atunci când ne dorim ca cadrul legislativ să fie mai bine Uh, aspectat. Uh, ne gândim mult și la dimensiunea transfrontalieră și ne gândim și la creșterea nivelului de viață al cetățenilor din aceste regiuni. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să vină cu instrumente legislative care să permită autorităților locale și regionale să prezinte soluții care să ușureze cooperarea transfrontalieră, să elimine obstacolele statele membre vizate au acte legislative în acest sens, dar trebuie să se suplimenteze aceste acte legislative cu măsuri specifice legate de partea transfrontalieră. De pildă, ne propunem să facem un catalog al obstacolelor care împiedică o circulație și activități transfrontaliere adecvate și, în acest sens, să avem și proceduri care să permită acelor state membre care doresc să atingă un nivel înalt de activități transfrontaliere pentru că vreau să vă spun că această politică teritorială nu este înlocuită doar suplimentată. Apoi, în cât privește dezvoltarea urbană, micile orașe au fost până acum uh, mai mult neglijate, deși multe dintre ele au un mare potențial pentru a permite o dezvoltare teritorială mai durabilă, mai echilibrată. Avem acele regiuni numite policentrice, care conțin mai multe orașe mici și mijlocii. Ele pot să se reunească și să atingă o masă critică ca și importanță comparabilă cu centrele urbane majore. Și, bineînțeles, că ne interesează foarte mult și agenda urbană. Există politici regionale și locale în cadrul cărora orașele noastre pot să-și aducă contribuția proprie la atingerea obiectivelor strategiei 2020. Astfel se identifică cele mai importante aspecte de politici cu plus valoare europeană autentică. Lucrăm cu președinția olandeză care își va lua atribuțiile în curând în, în ceea ce privește rolul orașelor pentru că în Luxemburg nu avem multe orașe mari, Luxemburgul are 100.000 de persoane locuitori, pe când țările de jos au centre urbane mult mai bine populate. Lucrăm cu ei așadar, vom avea un uh, summit uh, primăvara viitoare și, bineînțeles, uh, dorim și sprijinul Parlamentului, pentru că acest potențial încă nu a fost suficient explorat. Încă o dată subliniez importanța orașelor mici și mijlocii la această agendă teritorială, dar să nu uităm nici zonele rurale, care încă regrupează o mare parte din populația noastră și care au mare potențial în domeniul cum ar fi producția descentralizată de energie și care au și ele nevoie de perspective pe termen lung. Ceea ce privește Interreg, aș menționa câteva dintre evenimentele sub această egidă, doamna președinte le-a amintit și ea. În ultimele zile am sărbătorit uh, prin conferința aniversară de 25 a Interreg și vreau să spun că am avut prezența din cele 28 de state membre și am avut o combinație de evenimente. Am făcut un bilanț a ceea ce s-a schimbat uh, în această formulă în ultimii 25 de ani, deci în anii 90 încoace. Rezultatele vor fi discutate și la Consiliul Afaceri Generale din noiembrie. În ceea ce privește strategia macro-regională, noi salutăm strategia Comisiei Executive în ceea ce privește îmbunătățirea uh, măsurilor pentru strategia alpină regională. Și sperăm că această strategie să fie adoptată prin concluziile Consiliului din noiembrie E nevoie de o implementare rapidă a acestei strategii, după ce va fi adoptată, menținând și întărind coordonarea actorilor pentru o abordare coerentă. În ce privește politica de coeziune, Luxemburgul uh, nu are foarte multe fonduri structurale alocate, deci strategic vorbind, impactul este mic asupra țării mele, însă președinția luxemburgheză crede cu tărie în această politică cu plus valoare europeană și știm bine că ne-am pus de acord uh, asupra unor măsuri în, în, programul de, în ciclul de programare 2014-2020 de finanțare. Asta pentru a viza obiectivele din uh, semestrul european și din strategia UE 2020 și pentru a spori eficiența folosirii fondurilor structurale. Ne bucurăm că se pune accent pe implementarea politicilor și am luat notă de uh, modul în care evoluează această implementare în diversele state membre. În președinția noastră, în timpul ei, vom face eforturi pentru a sprijini statele membre în acest sens. Lucrăm cu președintele președinții și sperăm ca um, să și uh, finalizăm următorul ciclu de programare financiară și să uh, finalizăm regulamentele din pachetul uh, fonduri structurale. Apoi ne dorim soluții pentru a îmbunătăți și mai mult implementarea politicii de coeziune. Consiliul a luat hotărârea de a accelera adoptarea propunerei Comisiei cât, primeș, cât privește măsurile excepționale pentru Grecia, care sunt excepționale, ele au, situația din Grecia este una deosebită și în aceste condiții fondul EFSI și fondurile structurale beneficiază de o clauză excepțională. E vorba de o aplicare accelerată a anumitor măsuri. Știu că și comisia dumneavoastră dorește același lucru, așadar că vreau să mulțumesc tuturor membrilor comisiei dumneavoastră pentru această cooperare foarte fructuroasă care ne va permite prin acordul interinstituțional să implementăm foarte rapid aceste măsuri și știți poate că ieri la Coreper am reușit să găsim o soluție pentru această problemă și în sfârșit voi vorbi despre Consiliul Afaceri Generale, președinția italiană a organizat primul Consiliu Afaceri Generale pe politică de coeziune anul trecut. Astfel, ne permite să avem în continuare discuții structurate pe această tematică la Consiliu, să nu vorbim numai despre noile regulamente. Iată ce subiecte vom aborda în acest cadru. Vom prezenta concluziile Consiliului, toate contribuțiile fondurilor structurale și EFSI pentru uh, atenuarea efectelor schimbărilor climatice, și noi încercăm la președinția luxemburgheză să facem astfel încât schimbările climatice să apară în discuțiile tuturor consiliilor, inclusiv la ECOFIN, la Consiliul Agri de asemenea și nu credem că putem să lăsăm politica de mediu și de climat numai uh, pentru miniștrii de resort, ea trebuie să apară și în celelalte politici. Și clar, este foarte clar că în politica de coeziune Uh, această politică este esențială pentru a respecta angajamentele în materie de schimbări climatice ale UE și astfel să se contribuie în mod activ la pregătirea din partea UE a conferinței COP21 de la Paris la sfârșitul acestui an. Apoi trebuie subliniată valoarea adăugată a cooperării teritoriale europene în cadrul Interreg și mai ales care este viitorul Interreg, care este valoarea sa adăugată. Toate concluziile pe care uh, le-a tras deja uh, președintele în, uh, președinta în discursul de introducere, așa cum s-a subliniat și în conferința de aniversare a celor 25 de ani de existența Interreg. Trebuie să se ajungă la cât mai multă coeziune pe viitor între regiunile europene. Și, în fine, s-a discutat simplificarea simplificarea e departe de a fi o chestiune simplă. În uh, grupul de experți la nivel înalt pe uh, chestiunea simplificării s-au discutat prioritățile statelor membre. În încheiere, programul nostru este unul ambițios, credem noi, dar credem că vom putea să ne atingem obiectivele până la sfârșitul anului. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule secretar general. Începem acum cu contribuții din partea coordonatorilor, domnul Nisteloroi întâi. Încă o dată, vă rog, timpul este limitat. Da, foarte pe scurt, veniți dintr-o lungă tradiție de președinții. Vă mulțumim pentru informațiile oferite. Permiteți-mi să fac câteva observații. Ați vorbit despre Consiliul Afaceri Generale. Este extrem de important să obțineți concluziile de la, de la Riga și acestea să fie acceptate direct. Vreau să știu când se va întâmpla acest lucru. Uh, sub președinția italiană s-a spus că rezultatele pe uh, coeziune vor, fi, vor ajunge la Consiliul Afaceri Generale. Nu aveți o ședință a ministerelor de resort în această perioadă, nu-i așa? Deci atunci trebuie trimis direct la afaceri generale. Aș vrea să ne mm, spuneți mai multe despre această chestiune. Apoi, în ceea ce privește dimensiunea teritorială și dezbaterea pe tema aceasta, care e foarte importantă, tare mie că în cel de-al șaselea plan de coeziune s-a trecut cu vederea acest lucru, așa cum vor spune și colegii. Cred că cooperarea teritorială va deveni din ce în ce mai importantă. E vorba despre o chestiune de mare importanță la nivel european, pentru toți europenii. Și apoi, n-ați vorbit deloc despre uh, FACE. Pentru că Luxemburgul asta ar trebui să facă, să atragă pe toată lumea de partea BEI, ca toată lumea să pună umărul la lucru. Însă, noi am mai discutat și în alte foruri despre sinergiile dintre acest uh, fond și despre modul în care va reuși acest fond să ne consolideze cu adevărat politicile. În orice caz, vreau să spun că am încredere în dumneavoastră. Mulțumesc, ähm, Mulțumesc. Mă bucură cele trei puncte pe care le-ați menționat și pe care, la care doriți să vă, pe care doriți să vă concentrați în timpul președinției, am senzația că urmați mai cu oarecare întârziere prioritățile Parlamentului, pentru că exact acestea sunt punctele pe care le-am solicitat și le-am identificat ca fiind cele mai importante în fostul mandat. Și ne-am fi dorit de atunci uh, o cooperare mai strânsă cu Consiliul. Eu nu pot decât să vă urez succes în munca dumneavoastră. M-ar interesa dacă începeți o dezbatere privind coeziunea teritorială, care sunt chestiunile de conținut. Evoluția demografică, migra, emigrația, chestiuni economice, asta m-ar interesa. Și apoi m-ar interesa, dacă am înțeles corect, doriți o modificare a regulamentului privind colaborarea transfrontalieră. Salut asta, dar dacă vreți să sprijiniți micile infrastructuri, uh, oferit și fonduri pentru că noi am, noi am solicitat la negocieri o creștere a fondurilor pentru colaborarea transfrontalieră și Consiliul nu a sprijinit asta. Sper că raportul despre uh, evoluția urbană uh, pe care l-am adoptat va, uh, îl veți lua în considerare. Ce mi-aș dori și poate vă Puteți lua notă de asta. Mi-aș dori ca Consiliul să ia o decizie privind la uh, refugiații care stau la porțile Europei, dar mi-aș dori o inițiativă ca statele membre să aibă o mai mare flexibilitate fără să trebuiască să schimbe programele operaționale uh, și să poată folosi um, fonduri diferite pentru a caza, integra uh, refugiați pentru a le oferi educație, um, îngrijire și așa mai departe. Problema nu va dispărea în următoarele săptămâni, ci luni și ani de zile vom avea de-a face cu ea. Și mi-aș dori să existe o inițiativă de a putea acorda oarecare flexibilitate pentru fonduri. Deciziile, deciziile s-ar lua, bineînțeles, în statele membre. Asta ne-am dorit. Thank you. Mrs. Tom- <coughs> Mulțumesc, doamna Tomașici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o întrebare. Ieri, de ieri am început să primim refugiați și în Croația. Până acum au sosit 8.000 de oameni și uh, acestora li se vor mai adăuga undeva între 10.000 și 100.000 de oameni. Ori pentru o țară cu o populație atât de mică precum uh, cea a Croației, o astfel de situație este egală cu un dezastru. Cum veți uh, ajuta țările pentru a depăși această situație, mai ales țările mai sărace? Domnul Van Minterburg? Mulțumesc, doamnă președinte, și țin să urez bun venit uh, președinției luxemburgheze printre noi. Uh, țin să vă mulțumesc pentru explicațiile oferite. Cred că cele trei puncte care pot fi, <clears throat> ar putea fi incluse în concluziile Consiliului din noiembrie sunt importante. Mulțumesc și pentru cele spuse în privința adaptării și reducerii efectelor uh, gazelor cu efect de seră. într-adevăr, fondul uh, FACE poate fi folosit în multe feluri. Am o întrebare. Dacă sub președinția luxemburgheză nu facem decât să așteptăm ca uh, președinția uh, țărilor de jos să înceapă să discute concluziile de Riga, ar fi foarte slab. Eu cred că ar trebui să începem încă de acum să lucrăm pe agenda urbană pentru a fi pregătiți la uh, începutul anului. Evident, Luxemburgul uh, cunoaște bine politicile, um, ocuparea forței de muncă, mai ales în ceea ce privește chestiunile transfrontaliere. Dar vreau să știu cum s-ar putea folosi Interreg tocmai pentru a îmbunătăți situația ocupării forței de muncă, în special în chestiunile transfrontaliere. Apoi, în ceea ce privește simplificarea, e vorba despre ceva de cea mai mare însemnătate. Și e foarte bine să se vorbească despre această chestiune nu doar la nivel înalt, ci și cu colegii dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește simplificarea gestionării fondurilor și uh, a rezultatelor pe care le așteaptă IMM-urile din partea noastră. Nici de cum nu vrem să Uh, băgăm spai noasele IMM-urilor și să se ferească de IMM-uri, de FC. Domnul Lamorge, domnul președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru vizita pe care ne-o faceți astăzi. Ați vorbit despre Consiliul de Afaceri. Cred că pentru comisia noastră, organizarea unui, comi- unui consiliu informal este și uh, expresia priorității care se acordă acestei politici, o politică de cea mai mare însemnătate printre politicile UE. Ori, tocmai cum a spus și dumneavoastră, Luxemburgul este o țară care consumă foarte puține fonduri structurale și tocmai de aceea suntem uh, atât de sensibili la angajamentul dumneavoastră în această direcție. Ați vorbit despre chestiuni foarte importante. Voi începe cu cea care, după părerea mea, este de cea mai mare însemnătate, atât pentru Europa, cât și pentru regiunile europene. Este vorba despre adaptarea la schimbările climatice. În decembrie se va ține la Paris uh, marea conferință ONU. Se știe astăzi că dacă depășim uh, creșterile de temperatură, creșterile de 2 grade, uh, efectele vor fi de-a dreptul catastrofale, ducând și la o creștere a nivelului oceanelor cu undeva între 4 și 6 metri. Ori întreaga politică regională riscă să fie destabilizată de aceste efecte ale schimbărilor climatice. Se știe bine că multe infrastructuri și porul de dezvoltare se regăsesc tocmai în zonele de litoral. Europa este un uh, uh, continent cu un litoral foarte extins. Aș vrea să știu ce are de gând președinția luxemburgheză, tocmai pentru a merge către o reală punere în aplicare a strategiilor uh, europene și regionale pentru adaptare la schimbările climatice. În al doilea rând, așa cum ați spus și dumneavoastră, o chestiune de mare actualitate, chestiunea migranților. A migranților și a refugiaților care vor uh, destabiliza multe din aspectele politicii regionale. Se știe deja, politica regională este cea care mai uh, nuanțează și temperează unele dintre efectele refugiaților și migranților. Spre exemplu, așa cum s-a întâmplat în Italia, aș vrea să știu dacă dumneavoastră veți sprijini Comisia în uh, dezbaterile lansate pentru uh, creditele Fondului de Coeziune, care să vină să consolideze această prioritate. Este vorba despre prioritatea primirii refugiaților. În fine, domnule ministru, așa cum spuneați și dumneavoastră, în ceea ce privește Grecia, Parlamentul European a, a avut o reacție foarte promptă, la fel și Consiliul, atât în ceea ce privește Grecia, cât și în ceea ce privește chestiunea refugiaților. La urma urmei, însăși politica de coeziune <clears throat> s-ar putea să devină foarte urgent în ajutorul uh, efectelor uh, politicilor care au fost puse în uh, aplicare la nivel european și regional. Oricum, puteți conta pe sprijinul Comisiei Regii pentru găsirea unor soluții proactive. Vă mulțumesc. Thank you, thank you very much. Mulțumesc, doamna Vana are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Bun venit, domnule secretar de stat, în comisia noastră și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Salutăm faptul că președinția luxemburgheză are o abordare pe termen lung strategică pentru politica de coeziune și uh, um, pune câteva chestiuni uh, fundamentale privind această politică, pentru că nu este vorba numai de implementarea tehnică a fondurilor structurale, ci este vorba de coeziunea economică, socială a Europei. Și asta arată cât de importantă este politica de coeziune și, și fondurile structurale, mai ales în perioade de criză, mai ales în țări în care aceste fonduri constituie cea mai mare sursă de investiții. Deci uh, salutăm această viziune pe termen lung. Ați vorbit despre uh, schimbările climatice. Alte vorbitorii mei s-au referit deja la acest subiect. Aș dori să vă întreb următorul lucru. În programul președinției luxemburgheze, luxemburgheze mă scuzați, se vorbește despre uh, greening, despre înverzirea semestrului european. Mi se pare o abordare, mi se pare o chestiune pozitivă, dar aș vrea să știu mai mult despre asta. Care vor fi inițiativele concrete pe care le veți uh, lua? Și încă două elemente unde aș vrea mai multe detalii. Întâi, în ceea ce privește zonele frontaliere, ați vorbit despre new regulation, noi reglementări, aș vrea să știu ce ați prevăzut și pentru ce perioadă și uh, pașii de implementare pentru agenda urbană, mai ales pentru orașele mici și mijlocii. La final, aș dori să spun că am remarcat în uh, programul președinției că se dorește consolidarea uh, um, mainstream mainstreamingului de gen în cercetare și Consider că ar trebui să punem mai mult accentul pe acest domeniu. Mulțumesc. Sorry. Gra Doamna D'Amato. Grazie la președința luxemburgheză per essere qui. Mulțumesc uh, președinției luxemburgheze pentru vizita pe care ne-o face astăzi. Nu am să repet uh, întrebările care au fost deja adresate de colegii mei. Însă, constați că printre prioritățile dumneavoastră figurează și stimularea investițiilor și, în consecință, stimularea creșterii economice și a competitivității. Ei bine, aș vrea să știu cum aveți de gând să puneți în aplicare acest faimos plan FACE de 75 de miliarde de euro. Se cunoaște poziția comisiei. Noi vrem să știm care sunt uh, rezultatele concrete la care ne putem aștepta pe termen scurt. Mulțumesc. Dorește cineva să mai adreseze vreo întrebare? Da, da, da, știu. Vreau să termin înainte cu întrebările din partea coordonatorilor. Deci s-a încheiat o rundă de întrebări, voi da cuvântul oaspetelui nostru și apoi vom continua cu următoarea rundă de întrebări. Vă mulțumesc! Voi încerca în măsura posibilului să răspund la toate întrebările care mi-au fost adresate. Nu am găsit timpul pentru a organiza o reuniune informală pentru politica de coeziune. Vă asigur, a fost foarte greu să găsim o dată și pentru uh, Consiliul Afaceri Generale pe acest subiect. Problema este că Uh, în uh, al doilea semestru lipsesc două luni, practic, cele de vacanța de vară și, din păcate, nu am reușit să găsim dată în timpul pe care îl avem la dispoziție. Domnule Nistelrooy, noi sprijinim ideea de a avea o, o perspectivă de termen lung pentru cooperarea teritorială și de asemenea să vedem care sunt celelalte politici care au implicare asupra coeziunii teritoriale. Din punctul nostru de vedere, acest lucru nu a fost suficient luat în calcul în trecut, iar președinția luxemburgheză dorea, dorește să aibă o abordare mai amplă. În... Sunt de acord. Ar fi păcat ca FACE să nu încerce să creeze o sinergie cu toate celelalte fonduri existente și să nu găsească finanțările pentru atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit. Nu e vorba doar de accelerarea economiei. Nu. Este vorba și despre chestiuni uh, sociale pe care sper eu aceste sinergii uh, le vor îndrepta. Doamnă Krill, Către doamna Crel, vă mulțumesc uh, pentru că ne sprijiniți uh, în stabilirea uh, punctelor importante. Ieri la seminarul Interreg ni s-a spus, la început Interreg a fost prea mult un instrument prin care oamenii au spus, da, uite, sunt bani la Bruxelles, avem o idee ca să aducem niște bani din aceste fonduri la noi. Și bineînțeles, nu aceasta este calea pe care trebuie să o luăm și oamenii au înțeles că dacă um, banii europeni sunt investiți mai uh, strategic, um, pentru asta este nevoie și de o viziune pe termen lung, dar asta trebuie să, să vină de, și de sus. Dacă noi nu știm cum vrem să arate Europa în 20-30 de ani la nivel, la nivel regional și teritorial, cum vrem să facem politică de coeziune. Uh, pentru că nu este fără efect unde alegem să construim um, cale ferată sau unde extindem autostrăzi. Toate acestea au efecte extraordinare și dacă nu avem țintă și nu avem viziune, nu ajută la nimic. Știți că programul și are sediul în Luxemburg. Au um, construit uh, o serie întreagă de elemente în ultimii ani și au o expertiză care poate fi foarte utilă. Pentru evoluția, um, pentru dezvoltarea teritorială au analizat 13 scenarii. Odată în care sprijinim mai zonele metropolitane, apoi um, orașe și apoi o um, rețea de, de, de regiuni. Trei scenarii erau, mă scuzați, deci uh, sunt trei scenarii diferite și în funcție de cel pe care îl alegem, va trebui să vedem cum uh, folosim banii în diferitele domenii politice și cum, uh, <coughs> cum prevedem și proiectăm instrumentele. La seminarul Interreg putem să vedem și dincolo de hărți, nu numai hărțile în sine, și asta și vrem să facem. Mulți ne-au întrebat cum vedem instrumentul suplimentar pentru cooperarea transnațională. Pot să-mi închid... Am... Am descoperit multă reținere la Comitetul Regiunilor și suntem foarte conștienți că, bineînțeles, nu se va pune în practică mâine, este o idee pe termen mediu și lung și am înțeles că trebuie să facem mai multă muncă de informare, pentru că uneori suntem înțeleși greșit. Trebuie să spun clar că nu este un instrument de concurență față de cooperarea tehnică. Și pot să vă dau un exemplu pe care l-am trăit. Am fost 20 de ani uh, primar într-o mică comună din uh, Luxemburg la granița cu Belgia și am avut posibilitatea să, um, să um, epurăm în stația noastră um, să folosim stația noastră de epurare pentru a trata apele de la o mică comună vecină uh, din Belgia și am aflat atunci că trebuie să existe un acord bilateral între state și uh, o serie întreagă de alți pași care trebuie să fie făcuți la nivel regional, local și mi-am dat seama că era imposibil. Dar gândiți-vă că um, comunitatea belgiană poate să întrebe la autoritatea competentă dacă este posibil și astfel și-a făcut temele în ceea ce privește stația de epurare. Normele pentru epurare poate sunt puțin diferite în Luxemburg deci uh, com, uh, com, comun, comuna respectivă ar putea întreba autoritatea belgeană dacă e posibil și compatibil și în doi ani s-ar putea face proiectul. Cu toții vorbim despre cum putem să aducem Europa mai aproape de cetățeni. Am participat mult la programe Interreg și așa mai departe, dar atâta timp cât cooperarea este numai la nivel uh, abstract, uh, prea ridicat și oamenii nu văd nimic la fața locului, cred că nu uh, mergem cu nimic mai departe. Deci de asta avem, avem nevoie. Al treilea punct, și aici uh, voi atinge și subiectul refugiaților. Nu cred că aici uh, vom găsi soluții pentru această problemă, dar noi vom fi aliații dumneavoastră, noi din președinție, pentru că este vorba de a folosi fondurile structurale repede, flexibil, uh, în timp real, pentru a-i ajuta pe cei care sunt confruntați cu această problemă foarte mare. Și cred că nu trebuie să intrăm foarte mult în detaliu acum. Domnului Miltonberg. Cred că am fost înțeles greșit în ceea ce privește agenda urbană. Nu am spus că nu lucrăm timp de șase luni la această agendă, ci avem un acord cu partenerii olandezi că ca ei să, să ia deja rolul de lider pe acest subiect. Um, am lucrat um, mult la asta, uh, dar um, iau mult mai multă experiență, după cum spuneam, și Uh, vom încerca să promovăm împreună cu ei acest subiect. În ceea ce privește o piață comună a forțelor de muncă, am avut exemple bune în ultimele zile între Polonia și Germania, dar și la alte frontiere, despre cum prin programe Interreg mai ales se pot uh, uh, crea sinergii pe piața se pot crea sinergii pe piața forței de muncă. Trebuie să vedem cum putem să uh, facem față în fiecare zi la 170.000 de navetiști care vin din uh, statele din jur. Nu este numai un avantaj pentru noi, ci și uh, probleme, creează probleme mari cu traficul. <clears throat> Dar cred că este uh, cel mai mare număr de, număr de navetiști uh, într-o astfel de zonă geografică în Europa. În ceea ce privește simplificarea, și aici sunt de partea dumneavoastră, pot să vă spun că comuna unde eram primar era de 200 de mii de persoane și am învățat cât este de dificil, mai ales nu numai pentru întreprinderile mici și mijlocii, ci și pentru autoritățile locale mici și mijlocii, să participe pentru prima dată într-un proiect european. Cred că Comisia trebuie să facă eforturi pentru a încuraja pe toată lumea să participe. În ceea ce privește întrebările domnului Omarji, ați înțeles foarte bine că pentru noi schimbările climatice uh, sunt dosar, marele dosar al președinției, nu numai în politica de coeziune, ci în general. Și vom face tot ce este posibil și imposibil uh, să nu, pentru ca vina să nu fie a Europei dacă nu găsim un acord. Pot să vă spun că colaborarea cu președinția franceză este excelentă. Ministra, ministrul nostru de mediu s-a întâlnit de nu știu câte ori cu domnul Fabius Uneori e foarte util să ai un TGV, să mergi dimineața să-l vezi pe domnul Fabius și să te întorci uh, după amiaza la Luxemburg. Vom face tot ce putem pentru ca Uniunea Europeană să nu fie entitatea care frânează negocierile. Am uh, multiplicat și contactele bilaterale cu țările europene, unde știm că există poate unele reticențe și cred că ce vom face pe lângă negocierile generale va fi să încercăm să prevedem în acord rolul important al regiunilor și autorităților locale. Bineînțeles, sperăm că vom avea un acord uh, global obligatoriu la Paris, însă cei care vor trebui să pună în practică atât politica de atenuare cât și politica de adaptare sunt uh, orașele și localitățile. Și mă bucur că s-a făcut referire la Covenant of Mayors, reuniunea primarilor, pentru că uneori avem senzația pentru că în sfârșit s-a înțeles că pentru politica privind schimbările climatice este nevoie de autoritățile locale și negociez cu cei de la comisie pentru poate a extinde um, acest covenant of mayors pentru a se include și participanți din poate America Latina, Africa și așa mai departe. Să putem avea în vedere eventual uh, înfrățiri între orașe din Uniunea Europeană și orașe din întreaga lume pentru a lucra pe acest domeniu și pentru a uh, putea pune în aplicare acordul care sperăm că va fi obținut. În ceea ce, prive, în ceea ce privește migranții, încă o dată e posibil ca fondurile de coeziune să poată ajuta, dar nu cred că noi vom rezolva problema aici. Așteptăm uh, summitul uh, șefilor de stat și de guvern. În ceea ce privește Grecia, suntem de acord. Eu cred că uh, suntem de acord când spun că ieri am găsit un, raport, un acord la Coreper, um, ne-am făcut temele, dar trebuie să vedem uh, problemele instituționale care există, Comisia trebuie să le rezolve, dar cred că noi și dumneavoastră ne-am făcut, ne-am făcut uh, temele. Către doamna Vana, cred că parțial v-am răspuns. Um, ecologizarea semestrului european, e bine, ecologizarea ține de, și ea de alte subiecte importante pe care le discutăm, da, locurile de muncă, economia și așa mai departe. Toate acestea au un efect asupra mediului și știm că e mai bine să nu lăsăm să fie poluat mediul um, decât să trebuiască apoi să curățăm poluarea. Și poate că acest al treilea pilon al dezvoltării durabile ar putea fi prevăzut uh, mai puternic în semestrul european. Și uh, prin summitul de la New York referitor la obiectivele de dezvoltare durabilă vom avea indicatori buni și cred că Um, Parlamentul, Comisia și comisiile parlamentare vor trebui să vadă cum putem face pentru a atinge aceste obiect 17 obiective, care nu sunt numai pentru țările în curs de dezvoltare, ci pentru noi toți. De fapt, în toate țările ar trebui să verificăm uh, atingerea acestor 17 obiective. Cred că Fundația Bertelmans a început săptămâna trecută o acțiune de a uh, Uh, defini aceste obiective, puteți uh, și de a le măsura, vede, puteți să vedeți uh, um, unde se află țara dumneavoastră în acest clasament. Țara dumneavoastră poate nu e pe cel mai bun loc, Luxemburgul este undeva la mijloc și deci este ceva um, ce trebuie văzut împreună. Deci mi se pare o idee bună să vedem semestrul european, obiectivele de dezvoltare durabilă și să vedem Uh, cum, uh, cum le uh, rezolvăm. Îmi pare rău, nu am înțeles ultima întrebare a domnului Mato. Cred că nu am auzit-o corect. Puteți să o repetați? A doamnei Damato, mă scuzați. Grazie. Chiedevo come intende questa presidenza implementare. Vreau să întreb, președinția dumneavoastră, cum doriți să implementați faimosul plan uh, FACE a lui Juncker pentru a stimula creșterea și competitivitatea. Ați obținut deja rezultate? Fără microfon. I don't see concrete results yet. Nu, nu avem încă rezultate concrete. It was a very honest answer. Un răspuns foarte cinstit, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Am o listă cu șapte colegi care doresc să ia cuvântul. Timpul însă este măsurat. Vă rog să nu depășiți un, un minut pentru întrebări, astfel încât domnul secretar general să poată să răspundă. Doamna Bresu. Mulțumesc. M-aș întoarce la agenda teritorială doriți să reviziți reglementația, reglementarea pentru ca să depinde mai puțin de decizia statelor membre. Știm bine că odată ce regulamentul este adoptat, trebuie încă un acord pentru ca să aibă loc cooperarea între colectivități. Deci dacă ar fi să vă dau un sfat, este absolut esențial să eliminăm acest pas ne găsim în Europa, avem structuri comune, reglementări comune, avem directive pe care le împărtășim și nu cred că lumea va face ceva diferit de ceea ce trebuie să se facă. Ultima întrebare, având în vedere că veți dori să adoptați uh, strategia macroregională alpină, problema schimbărilor climatice este deosebit de importantă și poate că ar trebui într-adevăr să puneți accentul exact pe această problemă pentru că zonele de, mun de munte sunt într-adevăr extrem de expuse acestor riscuri. Mulțumesc foarte mult! Domnul uh, Arimont urmează. Dragi prieteni, Luxemburg, eu zic din partea de est a Belgiei, suntem vecini direct și pot să vă spun că în munca mea de zi cu zi mă ocup de multe um, cazuri de navetiști. Mulți din zona mea merg la Luxemburg să, să lucreze și aici simțim, luăm pulsul pieței interne. Um, vedem dacă funcționează sau nu. În uh, munca noastră constatăm că de multe ori nu putem să mergem mai departe pentru că legislația nu este, este foarte diferită și nu există uh, Uh, dorința de a schimba. Ați vorbit despre acest instrument pe care l-ați prezentat Comitetului Regiunilor. Am putea obține și noi aceste documente? Am rămas un pic înfometat. Nu, nu, nu am uh, aflat suficiente lucruri. Puteți să ne spuneți câteva lucruri concrete referitor la ce veți schimba? Pentru că și pentru programe precum Interreg, uh, Uh, ar fi esențial ca astfel de elemente să rămână. Next question, Mr. Bogovic. Domnul Borovici pune următoarea întrebare, vă rog. Mulțumesc pentru că ne-ați prezentat prioritățile dumneavoastră. Vreau să vă spun că sunt de acord cu accentele pe care le-ați uh, pus. Trebuie să ne concentrăm pe acea dezvoltare numită policentrică, să dezvoltăm atât zonele urbane cât și cele de la țară, pentru că e o chestiune de stabilitate până la urmă pentru statele noastre. Eu vin din Slovenia, unde avem uh, mai bine de majoritate din populație care locuiește la țară, în sate. Avem nevoie acolo de infrastructură, avem nevoie de locuri de muncă la sat. Și o chestiune de actualitate, migrația dinspre Africa de Nord, din Orientul Mijlociu, migranții se îndreaptă și intră în Europa, dar în mod subtil avem și fenomene de migrație în interiorul Uniunii Europene, oamenii se duc într-o țară în alta pentru a munci, dar chiar și în interiorul aceleași țări avem fenomenul acesta de, de mutare a populației, de migrație. Și cred că dacă nu avem condiții stabile pentru toată lumea, deci perspective atât la țară cât și în orașe, vom avea mari probleme în viitor. Mai mult decât atât, trebuie să ne concentrăm pe acele țări care doresc să se alăture Uniunii Europene, Balcanii Occidentali, trebuie să-i ajutăm, să le dăm mijloace, să le sprijinim, pentru ca să fim o regiune mai plină de coeziune și de stabilitate. Doamna Michel. Um, mulțumesc. Într-adevăr, aveți un obiectiv foarte ambițios și mă bucură mai ales uh, faptul că vorbiți despre implicarea autorităților regionale și locale. Văd aici uh, amprenta Comitetului Regiunilor, doamna Breso și cu mine. Acolo am crescut, să spun așa, și știm că de ani de zile asta uh, cerem. Și nu pot decât uh, asta să vă rog să veniți cu propuneri concrete în acest sens. Am o întrebare privind uh, situația refugiaților. Ați dat un răspuns general, dar nu avem nevoie în ceea ce privește uh, dezvoltarea teritorială, mai ales în zonele, teri în zonele de frontieră. Nu avem nevoie de o nouă direcție a politicii de migrație, căci politica de refugiați este mult mai mult decât situația actuală, care este una tranzitorie. Migrația înseamnă integrare în societate, noi abordări, mai ales în zonele de frontieră. Aveți o idee concretă în acest sens? Etheridge. Domnul Etheridge. Uh. Mulțumesc. Eu uh, am întrebări uh, similare cu cele ale colegilor, dar poate un ușor, puse în mod ușor uh, diferit. În ceea ce privește schimbările climatice, cu toții suntem preocupați de faptul că nu vom mai avea înghețari deloc. Mă gândesc totuși la zone urbane cum ar fi Birmingham, care într-adevăr suferă din cauza traficului, din cauza problemelor de depozitare a deșeurilor. Suntem oare pe cale într-un astfel de oraș să atingem obiectivele din Europa 2020? Și apoi se mai pune întrebarea legată de imigrație. Pe câți putem să îi uh, luăm la noi? În ce condiții? Cum se poate ca cineva din domeniul planificării regionale, urbane și de coeziune să poată să facă ceva în condițiile în care nimeni nu știe câți oameni vom avea, în ce regiune și așa mai departe. Eu cred că orice propunere în acest sens este pur și simplu inutilă în această etapă. Mulțumesc, domnul uh, Zeller. Mulțumesc, doamna președinte, și vă mulțumim, uh, domnule ministru, pentru prezență și pentru prezentarea dumneavoastră. Și vă mulțumim mai ales pentru faptul că ați pus în prim plan cooperarea transfrontalieră. În al șaselea raport uh, referitor la coeziune, acest element ne-a lipsit, uh, iar Parlamentul a subliniat acest lucru în săptămânile trecute. S-au stabilit bazele prin două regulamente de exemplu, ceea ce ați menționat cu uh, stația de epurare. Astăzi s-ar putea uh, rezolva prin uh, aceste regulamente adoptate dacă nu s-ar impune uh, din partea statelor naționale uh, li limitări și dacă nu s-ar pune bețe în roate. Uh, Ehm, este o diferență între Interreg și între cei care vor să folosească instrumentul pentru cooperare teritorială ehm, ca atare. Deci este clar că trebuie să, elimin, să extindem uh, baza juridică. Și acum uh, vedem că uh, granițele sunt din nou din ce în ce mai puțin permeabile și cred că cooperarea teritorială pe care am extins-o și către statele vecine este o posibilitate a Uniunii Europene de a consolida regiunile de frontieră, pentru că de multe ori aceste regiuni, poate nu cele din Luxemburg, dar aceste regiuni uh, fac parte din cele mai uh, vulnerabile și mai uh, Uh, slabe din punct de vedere economic și dacă ați merge mai departe pe calea descrisă, v-am fi foarte recunoscători. Rus. Obrigado, Sr. Presidente. Eh, muito brevemente, até para atender à sua solicitação. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Voi face, după cum ați spus, voi vorbi repede. Am fost primar timp de 24 de ani într-un oraș mediu, ca și dimensiuni, și m-am bucurat foarte mult de ce ați spus că trebuie să ne menținem uh, pe plan local, în realitatea, ancorați în realitatea locală. Este foarte clar că tot ce înseamnă primăriile sunt un simbol al uh, subsidiarității. Ați vorbit despre actorii locali, ei trebuie să fie mai implicați, să poată să-și dea să-și aducă contribuția cu soluții. De aceea sunt de acord și cu ce a spus și despre rolul orașelor mici și mijlocii în general. Avem regiuni cu astfel de orașe unde se pot face multe. Sistemul acela policentric este o abordare utilă pentru dezvoltarea regională și vreau să spun că salut faptul că agenda urbană nu este un pretext pentru a uita de, ora, de sate, E foarte important acest lucru și, în concluzie, politica de coeziune aduce o adevărată plus valoare și trebuie ca ea să fie aliniată cu obiectivele din strategia UE 2020. Mulțumesc foarte mult, domnul Novakov. Mai puțin de un minut aveți. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am fost și eu primar, am o abordare poate diferită de ce ați spus dumneavoastră și o să pun o întrebare în, legătură cu simplificarea, dar sub un alt unghi. Știți cu siguranță că uneori că rata erorii de 2%, adică 2, mai multe milioane de euro, pentru a menține această rată a erorii atât de mică, se cheltuiesc mulți, mulți mai mulți bani. Ce credeți despre acest lucru și despre cum unii ascund realitatea cifrelor în anumite state membre? Gold plating. Da, ați spus o întrebare foarte utilă. Spune doamna președinte, era vorba de ultima întrebare, de altfel și domnule ministru, vreau să vă rog să răspundeți foarte pe scurt. Așadar, o să fac tot ce îmi stă în putință. Au fost multe întrebări în limba germană, poate că voi răspunde și eu în germană. Das uh, neue legale Instrument. Încă o dată, noul instrument juridic pe care îl vom crea pe lângă um, uh, regulamentul privind um, pe, pe lângă instrumentul privind um, cooperarea teritorială, nu este un instrument concurent, este complementar încercăm să creăm o structură pentru a putea lucra în mod coerent la nivel transfrontalier. Însă această structură în sine nu implică noi uh, obstacole juridice. Nu știu cum e la noastră în țări. Noi în Luxemburg avem aproximativ 5 uh, astfel de instrumente. De multe ori este colaborare prin software-uri. Este instrumentul de cooperare uh, teritorială. Uh, gestionăm marile regiuni interreg, interreg, avem câțiva oameni, uh, gestionăm regiunile, dar dacă ne gândim mâine, concret, prima infrastructură, o stație de purare sau francezii vor să facă un monorel de la Thionville la, Lux- la Luxemburg. Nu se poate prin acest instrument pe care îl avem deja, pentru că avem norme de două por în ambele țări care sunt diferite sau altfel, Luxemburg vrea să facă un tramvai. Dacă vrem să treacă granița și gândiți-vă că norma pentru uh, tramvai în Franța este alta decât în Luxemburg, ce facem? Atunci Parlamentul francez trebuie să modifice o lege franceză pentru ca tramvaiul să poată merge de la Luxemburg la Thionville. Va dura o veșnicie. Și aici îi răspund doamnei Bresso. Putem spune că în aceste cazuri, regiunea franceză care ar dori să participe la acest pro, uh, proiect de tramvai face o solicitare la autoritatea națională și spune pentru acest tramvai limitat la regiunea de graniță putem pentru acest tramvai nu să îl exploatăm conform regulilor franceze, ci conform normelor luxemburgheze. Nu vom inventa într-un proiect transfrontalier încă o legislație care nu există încă, ci încercăm să uh, aplicăm legislația luxemburgheză sau franceză pentru un uh, proiect uh, existant pentru un proiect transfrontalier și cele două guverne nu pot decât nu ar avea mai mult de făcut decât să spună bun, de data asta excepțional aplicăm legislația cu tare. Sper că um, răspund, am răspuns la întrebările adresate pe acest subiect. bineînțeles că vă, vom transmite cu plăcere documentele, am făcut deja o muncă pregătitoare. Știm că nu se va finaliza munca în timpul președinției noastre, există prea multe obstacole pentru asta, dar ca și la instrumentul de cooperare um, teritorială, căutăm un instrument, o directivă pentru a stabili cadrul. Și apoi fiecare din cele 28 de state membre, dacă dorește, poate să ia măsuri la nivel național și să decidă care sunt autoritățile sau localitățile care sunt eligibile, în ce domenii și așa mai departe. Cred că este clar pentru toată lumea că nu putem extinde asta la toate domeniile. nu vom reuși mâine printr-un proiect să adaptăm timpul de lucru Uh, din două țări uh, în zona de frontieră. Nu, ne gândim mai degrabă la infrastructură, o uh, producție de energie, pentru că vorbim despre o piață energetică europeană liberalizată. Nu, nu văd cum am putea am, transporta curent de la o eoliană belgiană spre rețeaua luxemburgheză. Ce tarif folosim, cel belgian, cel luxemburghez? Pot să vă spun că aș putea să vă dau jumătate de oră numai exemple concrete unde am putea folosi acest instrument, pentru că am lucrat la asta. Ca să răspund uh, domnului uh, Bocovici, sunt de acord că trebuie să fim atenți atât la migrația internațională cât și la cea intraeuropeană. Eu vin dintr-o zonă rurală și este păcat că atât de mulți oameni de la sate Uh, părăsesc aceste uh, regiuni cu un nivel de viață foarte bun, crezând că în orașele acestea poluate își vor găsi un viitor mai bun. Acum, cu revoluția internetului, care urmează cea industriale, avem noi oportunități pentru regiunile transfrontaliere sau de graniță și pentru regiunile de la țară și cred că există aici două tendințe se trece de la structuri centralizate la cele descentralizate. Haideți să ne gândim la tranziția energetică în Germania, la ce se întâmplă acolo. Este un bun exemplu de descentralizare. Și apoi se trece de la competiție sau concurență la cooperare. Asta este o a doua tendință. Uitați-vă la economia aceasta socială, sharing economy, la modul în care tinerii se orientează pe piață și vedeți că avem deci două tendințe, o descentralizare și o tendință către cooperare și cred că aici sunt uh, oportunități extraordinare atât pentru regiunile rurale cât și pentru cele transfrontaliere, transfrontaliere care deseori se suprapun, vorbim despre aceleași regiuni până la urmă, cele de la graniță și am văzut într-o țară mică, cum este Luxemburgul, că dacă factorii de decizie, dacă actorii economici, dacă ONG-urile din această țară nu sunt conștienți de aceste noi oportunități care se prezintă, ei se vor orienta uh, astfel încât tot orașele mari vor fi cele unde se vor crea cele mai multe locuri de muncă. Dacă Lufthansa poate să facă, să aibă o inițiativă în India de ce nu se poate ca o companie, companie bazată în Franța sau în Bruxelles să poată să creeze locuri de muncă aici în Europa, la granița cu Germania sau în altă regiune europeană? Cred că aceasta este miza politicii coeziune, de coeziune ore europene. Politica noastră de coeziune nu poate să mai fie aceea cu cea din anii 90 S-au schimbat multe de atunci și de aceea vorbim despre o strategie și viziune pe termen lung, pe scenarii bazate pe date și cifre științifice. Dezbaterea este în toi și avem multe de făcut și e de lucru, slavă Domnului, atât pentru noi, președinția noastră, dar, dar, dar și pentru următoarele președinții pe vreo 15 ani de acum înainte. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să mulțumesc secretarului de stat o contribuție deosebită la uh, discuția noastră. Rămânem în legătură și vom sprijini, bineînțeles, președinția luxemburgheză în inițiativele sale. Știu că o seamă de colegi de aici doresc să primească informări din partea președinției luxemburgheze și vă mulțumesc încă o dată.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 Colleagues, I ask you again to take your seats. Rog frumos să vă ocupați locurile și putem să continuăm astfel ședința noastră. Vă rog. We have our next guest. Următoarea noastră invitată a sosit. Vă rog frumos. Let us begin. Dear colleagues, you know that... Dragi colegi, știți că doamna comisar Crețu a venit uh, la noi acum două săptămâni pentru a prezenta propunerea Comisiei în legătură cu măsuri suplimentare privitoare la fondurile structurale pentru Grecia, o procedură de urgență. Iată de ce am avut această întâlnire extraordinară pe care doamna Crețu a onorat-o cu prezența sa dânsa s-a uh, alăturat nouă și cu ocazia cei de-a 25 aniversare a Interreg, creată în 1990, Interreg a abordat chestiunile legate de coeziune 2014-2020, în acest ciclu de politici, e vorba de um, cooperarea teritorială. Avem trei aspecte, transfrontalier, transnațional și interregional. Această politică susține dezvoltarea tuturor regiunilor UE, cu un accent pe regiunile de graniță, care reprezintă 37% din populația UE. Interreg acoperă toate cele 28 de state membre ale UE, Trei țări uh, EFTA, Norvegia, Elveția și Liechtenstein, șase țări în curs de aderare și 18 țări vecine. Programul este finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare regională. Bugetul este mic, mai puțin de 3% din tot, bugetul total de coeziune, însă mii de proiecte au schimbat viața a milioane de cetățeni, construind punți între popoare și organizațiile noastre în zonile, zonele transfrontaliere. Astfel, doamna comisar a venit astăzi ca să ne vorbească despre această poveste de succes. Și iată de ce vă propun să începeți uh, prezentarea acestei povești de succes cu un mic filmuleț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 see, it, you see, it was a very short movie. Iată, un filmuleț foarte scurt despre această poveste de succes. Cealaltă veste bună este că avem o oră în plus, adică putem să continuăm până la ora 1, pentru că am tot întrerupt ședința. Îi dau cuvântul doamnei comisar Crețu ca să ne spună ce se întâmplă cu Interreg. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, onorabili membri. Mă bucur să fiu aici prezentă astăzi. Am primit cu mare plăcere această invitație de a veni la Comisia Regii pentru un schimb de vederi în legătură cu cooperarea transfrontalieră care având în vedere actualitatea, devine un lucru deosebit în contextul politicii regionale. Astăzi am fost uh, la Luxemburg, joia trecută, mai bine zis, pentru aniversarea celor 25 de ani ai Interreg și m-am întâlnit cu o grămadă de persoane care au participat la această mișcare, la acest proces și am văzut câte rezultate s-au obținut în acest timp. Aș începe Astăzi uh, mulțumim cu căldură tuturor acestor oameni care fie în cadrul Interreg sau prin alte inițiative de cooperare au contribuit la o Europa modernă în unitate și diversitate. Angajamentul lor este un exemplu pentru noi toți și o sursă de energie pentru a continua această aventură, așa cum a spus doamna Mihailova Um, Interreg a început în 1990 cu scopul principal de a compensa începutul pieței unice și pentru a atenua efectele acestea în zonele de graniță. Poate știți, și pentru unii dintre dumneavoastră, Interreg a devenit uh, ceva familiar, însă pentru cei ca noi care vin din Europa Centrală și de Est, interregul este ceva mult mai recent, însă un instrument tot așa de puternic care să ne ajute pe toți să vindecăm rănile istoriei trecute și pentru a ne orienta pentru un viitor mai bun pentru noi și pentru copiii noștri, dragi copii, dragi colegi, pot să spun că Interregul a reușit niște lucruri deosebite și progrese, nu în ultimul rând mulțumită cooperării cu Parlamentul și aș dori să facem un bilanț la acestor uh, realizări. Este momentul oportun pentru asta, pentru că fără aceste realizări uh, nu am mai fi unde am fi astăzi. În primul rând, prima realizare majoră este legată de încredere unele programe Interreg au fost cele care au vizat reconcilierea în zonele de conflict. Din punctul meu de vedere, este păcat că unii spun că astăzi zidurile ne vor rezolva problemele comune. Provocările comune pot fi depășite împreună respectând demnitatea tuturor oamenilor, fiind toleranți față de cei mai vulnerabili față de cei care suferă, dar fiind, bineînțeles, și vigilenți când vine vorba de siguranța, securitatea noastră comune pentru noi toți. Am spus și ieri la colegiu, vecinii sunt ca și familia, nu poți să-i alegi, dar trebuie să conviețuiești, trebuie să te înțelegi cu ei, să te așezi la masa de discuții, să găsiți, găsești soluții și sunt extrem de întristată să văd că avem țări care nu pot să lucreze împreună, nu pot să stea la masa de discuții pentru a rezolva probleme comune. A doua realizare este îmbunătățirea conectivității. Interreg a sprijinit aproximativ 3500 uh, de proiecte, poduri, uh, drumuri și așa mai departe, și ne-au ajutat uh, la o folosire comună a infrastructurilor, uh, inclusiv pe plan uh, transfrontalier. Este foarte interesant, am auzit lucruri interesante despre podul dintre Franța și Spania, un pod ultramodern și cred că cu toții putem fi mândri de aceste noi infrastructuri care au fost realizate și, și am, am dat exemplu ospital în țări, dar nu știu dacă spun bine sau pronunț bine, care îi ajută pe mii și mii de oameni care traversează dinspre Spania spre uh, Spania. Este foarte clar că dezastrele naturale sau provocate de om nu cunosc granițe. Orice fel de catastrofe ar fi în joc, este foarte clar că acest gen de catastrofe pe care a trebuit să le înfruntăm ne-au arătat cât de ușor este să lupți împotriva acestor catastrofe naturale atunci când oamenii de pe ambele părțile unei granițe se unesc și își unesc forțele. Ce privește creșterea și ocuparea, am avut inițiative în zona Baltică sau politici uh, legate de alte programe educative, asta demonstrează că principalele provocări de astăzi pot fi rezolvate împreună, locuri de muncă, creștere pentru milioane de cetățeni europeni care nu au locuri de muncă astăzi, mulțumită interregului. Multe proiecte au căpătat amploare politică, financiară, Astăzi e vorba de mai bine de 10 miliarde de, de euro care sunt uh, și vor fi investiți uh, în curând în sute de proiecte. Bineînțeles că e loc și de mai bine. Știm că există încă obstacole deseori de natură juridică, administrativă, care blochează anumite activități transfrontaliere. În mandatul meu, ca și prioritate, îmi doresc să repertoriez aceste obstacole, să fac propuneri concrete și astfel să lansăm un, uh, o consultare online pentru a vedea care sunt obstacolele în cooperarea transfrontalieră. Prima fază se încheie, sau începe mai bine zis, pe 21 decembrie cu această consultare online a publicului și trei luni de zile vor fi uh, acordate pentru ca lumea să poată să răspundă Dragi colegi de la Regi, contează dumneavoastră pentru a participa la consultare, pentru a răspândi aceste vești, pentru a ne ajuta uh, să facem tot ce este posibil pentru a încuraja oamenii, asociațiile de afaceri și celelalte entități din zonele transfrontaliere pentru ca ei să-și împărtășească experiențele și problemele uh, în regiunea dumneavoastră sunteți cu toții conștienți de problemele care se pun și le puteți uh, aduce în discuție. Lucrați pe noua strategie macroregională. Domnule Iacovșici, ați făcut un raport, vă mulțumesc, în ceea ce privește strategia pe Adriatica. Mă voi întoarce peste câteva minute la această tematică. Și această macrostrategie este o nouă abordare și este diferită de cooperarea teritorială din ultimele 20 de ani. Aceste strategii macroregionale sunt ancorate în participarea actorilor locali pentru a permite abordarea în comun a unor obiective pe termen lung, bazați fiind pe oportunități identificate în comun pe lângă instrumentele de cooperare tradiționale, mai avem și altele suplimentare pentru că se investește în economia locală, de pildă, uh, și reală, de pildă într-o economie săracă în uh, emisii de dioxid de carbon, apoi investește în capacitatea instituțională, permite acumularea de fonduri din diferite sume, cum ar fi Fondul Social European, dar și alte programe de la BEI, de la Banca Mondială, etc. De asemenea, se identifică proiecte de tip transnațional care pot să se potrivească în contextul planului uh, FACE al lui Juncker, iar această macro-regională, această abordare adoptată în 2009, are deja multe succese la activ și la cererea statelor membre, Comisia a coordonat pregătirea și sprijinirea a mai multe strategii macroregionale, Dunărea, Baltica, și deja s-au obținut rezultate concrete. Cât privește Uniunea Adriatică, această strategie a fost adoptată anul trecut și, și ea aceasta rezolvă o serie de provocări majore actualmente, nu în ultimul rând uh, strategia alpină adoptată în luna iulie recent și care probabil va da primele reoade anul viitor. De asemenea, aceste ă, strategii sunt destinate abordării unor probleme specifice din regiunile respective. Domnul Iacovcic ă, face niște observații în legătură cu strategia ă, privind Adriatica în raportul domniei sale și vom discuta asta mai încolo cât privește această strategie macroregională, dar și pentru celelalte. Fiecare țară participantă trebuie să aibă resurse administrative și de alt gen destinate pentru implementarea specifică a acestei uh, strategii și statele membre ne-au cerut să avem aceste strategii, de la cererea lor am, făcut-o, de aceea Comisia subliniază că statele membre trebuie să-și însușească pe deplin aceste eforturi, iar parlamentele naționale pot să joace un rol deosebit aici, provocând o conștientizare a impactului acestor strategii pentru ca ea să devină mai vizibilă, inclusiv la nivelul guvernelor. Există instrumente legislative la dispoziție care pot să contribuie la alinierea în continuare a legislațiilor naționale și pentru a obține rezultatele din strategie și asta cu atât mai mult pentru țările candidate sau potențial candidate și eu sunt conștientă de faptul că după ce președintele Juncker a anunțat polit decizia politică de a nu mai avea un nou uh, val de lărgire în cursul mandatului actual, știu că toate țările candidate au la dispoziție deja, totuși, acest cadru de cooperare și este important ca el să existe. De pildă, în strategia pentru Adriatic, Adriatica sunt cumprinse patru state membre, dar nouă state care nu sunt membre. Deci, un cadru unic care îi reunește pe miniștrii uh, de externe, dar și de, de alte, alte portofolii pentru un schimb de vederi și cred că este datoria noastră morală, etică, de a, a da un sens al apartenenței acestor uh, țări și asta de dragul viitorului. Cel moment. Dragi colegi, ne aflăm la un moment de răscruce. Uh, strategiile deja existente încep să dea roade. Și trebuie să aducem suficientă capacitate administrativă pentru a transpune ideile bune în practică. Îmi voi, termine, îmi voi termina discursul vorbind despre situația refugiaților, evident, așa cum a spus președintele Juncker săptămâna trecută, prioritatea în, cea mai mare în momentul de față este criza refugiaților. E vorba despre o chestiune umanitară și de uh, demnitate umană, dar și de echitate la nivel european. Pentru că uh, în Europa cu toții au fost la un moment dat refugiați. Eu însă sunt uh, descendent a unei familii de refugiați din uh, fosta Republică Moldova, din Republica Moldova de la Chișinău în România. Deci noi suntem hotărâți să aducem sprijin prin uh, fondurile structurale europene. În 2014-2020, 20 de miliarde din uh, Fondul Regional de Dezvoltare vor fi direcționați către aceste chestiuni, inclusiv pentru uh, refugiații legali, pentru, uh, precum și pentru regenerarea uh, zonelor uh, urbane. Împreună cu autoritățile din Interreg am explorat care sunt variantele pentru uh, abordarea acestor chestiuni în noul, noul program, în contextul de față, cu criza economică, cu sosirea refugiaților și așa mai departe. Suntem convinși că um, este din ce în ce mai multă nevoie de cooperare. Avem nevoie de mai multă cooperare, de mai multă Europa, de mai multă cooperare teritorială, pentru că astfel se va clădi o Europa mai puternică. Și mă bazez pe angajamentul dumneavoastră, sunt convinsă că împreună vom reuși. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Commissioner. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Good, very nice speech. Thank you. Thank you, Thank you very much. Uh, as usual... Vă mulțumesc. Ca de obicei, vom continua cu Uh, pozițiile și întrebările din partea coordonatorilor, din partea grupurilor politice. Domnul Valnisteroi, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Da, parcă am fi cu toții în aceeași familie. Suntem uh, din aceeași... Uh, ne urăm la mulți ani, ne felicităm. E o poză cu prăjitura, cu tortul dar din păcate tortul este doar în variantă fotografică, nu îl putem și gusta astăzi. Da, vă mulțumesc. În anii 90, când eram ministru, tocmai că aveam foarte multă experiență de cooperare transfrontalieră și înainte de asta am fost președinte a unei organizații care se ocupa de chestiuni transfrontaliere. Și mi-aduc aminte că de fiecare dată Parlamentul a subliniat acea, importanța acestei părți din politica de coeziune. Și există clar o coaliție în acest domeniu. Sunt întru totul de acord cu mesajele dumneavoastră. Apoi, am patru observații. În ceea ce privește cooperarea teritorială, da, toate bune și frumoase. Însă, dincolo de coeziunea teritorială, dincolo de asta se află coeziunea teritorială, care din păcate se cam diluează. În cel de-al șaselea raport eh, pe coeziune am subliniat acest lucru. Nu vă pot minți, în cel de-al șaptelea plan privind coeziunea, lucrurile vor sta cu totul și cu totul altfel. Trebuie să pună accentul pe coeziunea teritorială. Deci economic, social, teritorial. Iar partea aceasta teritorială tot a dispărut din peisaj. Deci cum ne vom ocupa de provocările majore cu care se confruntă Europa acum? Pentru că, din păcate, puține nu sunt acestea. Această dimensiune a coeziunii teritoriale este extrem de importantă. În al treilea rând, în ceea ce privește refugiații despre care ați vorbit și dumneavoastră. Așa cum s-a spus și de dimineață, cred că trebuie cerută o flexibilitate totală. Acele țări care se confruntă cu problemele în momentul de față și cele care se vor putea confrunta în viitor, trebuie să aibă de, uh, parte de flexibilitate. Gândiți-vă la Grecia. Grupul meu, PPE, a spus, dacă e nevoie, se poate face o propunere pentru cofinanțare până la 95% pentru fiecare regiune. Pentru cazare și pentru ce alte cheltuieli mai sunt necesare. Dar de ce nu facem așa? Pentru că dacă e nevoie să vină o nouă propunere din partea Comisiei pentru abolirea acestei finanțări, ar trebui făcut. În la Curtea de Conturi, recent, s-a vorbit despre licitațiile publice, achizițiile publice și în cele patru țări studiate rezultatele erau departe de a fi bune. Data viitoare, când veniți la noi, ați putea veni cu un document și să vorbim tocmai pe acest subiect? E vorba despre condiționalitatea exante, pentru că prin intermediul acesteia putem să uh, combatem fenomenul risipirii banilor. Aș dori ca pe viitor să se abordeze și acest uh, subiect. Vă mulțumesc. Da, de multe ori uh, uh, în cadrul unei întruniri cu comisarul o pregătim deja pe următoarea. Doamna Creier. Uh, Fra comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, aș dori să vă felicit și, și să iau această oportunitate pentru a felicita pentru cei 25 de ani de Interreg. Eu vin dintr-o regiune care participă din 1990 la, acest, uh, la această cooperare uh, transfrontalieră și uh, landul din care vin, Saxonia, avea, are o graniță foarte lungă cu Cehia și Polonia și mă pricep destul de bine și știu destul de bine care sunt dificultățile celor din regiune. De aceea aș vrea să spun mulțumesc tuturor cetățenilor asociațiilor, federațiilor, uh, autorităților locale și regionale care au uh, trezit la viață această cooperare uh, transfrontalieră. De exemplu, grădinițe bilingve germano-cehe, când nu exista încă niciun acord de, între cele două state, când nu era încă, nicio, încă nu era clar deloc dacă există asigurări care acoperă asta, dacă serviciile de urgențe pot să treacă frontiera și să ajute um, fără ca oamenii să știe dacă trec frontiera, dacă chiar sunt asigurați. Toți acești oameni ne uh, arată că noi nu trebuie să arătăm la, să lucrăm la nivel uh, de stat pentru a putea lucra la nivel transfrontalier și spun asta și referitor la dezbaterea cu președinția luxemburgheză pe care tocmai am avut-o. Cred că dacă nu am vedea exemplele de la fața locului și dacă nu am, de fapt dacă nu am fi avut instrumentele, nu am fi avut nici aceste succese la fața locului. O rugăminte către comisie. Știu că ați spus că veți crea o comisie pentru simplificare și debirocratizarea uh, fondurilor din politica structurală, vă rog, găsiți o cale de a ajuta mai ales micile comune, micile asociații, uh, pentru ca ele să aibă o, o posibilitate simplificată de cooperare, să nu trebuiască să scrie cereri uh, lungi uh, de metri întregi pentru Uh, a putea obține această cooperare. Această cooperare de multe ori nu costă mulți bani și trebuie sprijinită mai mult și într-un mod uh, lipsit de birocrație. Sper că și Parlamentul va merge pe aceeași cale și va spune auditorilor, oameni buni, nu trebuie de fiecare dată să vedem dacă fiecare proiect de 5.000 de euro a respectat toate regulile până la virgulă. Este vorba de a se face treaba la fața locului și din când în când mai poate să aibă loc și o greșeală, o eroare. Este uman și nu vor veni uh, cei de la curtea de conturi să spună trebuie să dați banii înapoi. Este vorba de implicarea oamenilor. În ceea ce privește refugiații, am spus-o mai devreme și o spun din nou, m-aș bucura dacă am putea fi flexibil pentru a folosi instrumentele, pentru a putea să îi integrăm, să-i cazăm, să-i hrănim pe acești oameni. Și dacă este nevoie de a folosi fondurile structurale, nu numai fondul social, ci și EFRE, atunci uh, ar fi mult mai bine. Deci mi-aș dori uh, o flexibilitate pentru aceste fonduri în următorii ani. Mulțumesc. Mrs. Thomas. Mulțumesc. Doamna și are cuvântul. Vă mulțumesc. Mă bucur că ați subliniat uh, importanța încrederii, pentru că fără în, în lipsa încrederii nu se poate clădi nimic. Iar uh, noi, cei din țările fost uh, comuniste, întrebăm foarte bine, înțelegem foarte bine această chestiune. Cred că veți înțelege și dumneavoastră. De multe ori, uh, transparența lipsește în cercurile politice din aceste țări fost comuniste. De multe ori, cei care se află în cercurile puterii profită de crize. Uh, trebuie să existe un for în care uh, cetățenii cu adevărat să se poată plânge și să obțină întrebări, pentru că de multe ori răspunsurile nu sunt obținute nici de la guverne, nici de la uh, comisie. Domnul Cici. Uh, vă mulțumesc. <clears throat> Da, eu fac uh, parte din uh, structurile la putere în Croația. Înțeleg foarte bine importanța dezvoltării regionale. Sunt extrem de încântat de programul Interreg, așa cum au spus și antevorbitorii mei, și eu unul am avut experiențe foarte, foarte bune cu Interreg. Am uh, pus în aplicare între 30 și 40 de programe prin Interreg, în regiunea Istria mai ales. Și trebuie spus, cooperarea noastră cu uh, Slovenia și Italia ne-a permis să uh, avansăm foarte bine și să ne planificăm foarte bine activitățile. Interreg ar trebui să devină, și dacă nu este deja cumva, cel mai important pilon pe care să se uh, sprijine activitatea dumneavoastră. Dincolo de cooperarea transfrontalieră, ar trebui să existe o cooperare și între Uh, regiunile care nu se află în țări învecinate. Pentru că o astfel de cooperare este de dorit la nivel regional între țări uh, care, cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Și chiar cu țări care se află la o mie de kilometri de unele de celelalte. Cooperarea trebuie să fie mai strânsă. De curând am uh, auzit uh, interes pentru astfel de cooperare de la mai multe, uh, provenind din mai multe regiuni și aș dori să existe o astfel de cooperare. În ceea ce privește cooperarea macro-regională, cred că mai sunt multe de făcut. precum ați spus și dumneavoastră, de altfel, doamnă comisar, precum a spus și uh, raportorul pentru Marea Adriatică și Marea Ionică, am, am identificat o serie de diferențe între noi. Ar trebui să știm care sunt rezultatele pe care ni le dorim și uh, cum se poate implica Parlamentul mai bine. Pentru că atunci când am uh, pregătit documentul care va fi votat astăzi, am identificat nevoia de a colecționa diferitele, de a colecta diferitele sugestii, tocmai pentru ca deciziile luate să fie unele mai coerente aici la nivelul Parlamentului și tocmai ca părerile noastre să nu mai fie atât de diferite. Apoi, în ceea ce privește criza migrației, aceasta lovește din plin Croația în momentul de față. În ultimele 24 de ore, 6400 de persoane au intrat pe teritoriul Croației. Uh, Croația le-a întâmpinat aceste uh, țări uh, cu totul și cu totul altfel decât alte țări, cel puțin o altă țară care în loc de bun venit, a început să ridice garduri și ziduri. Noi am întâmpinat cu brațele deschise și cred că aceasta este calea pe care trebuie să o apucăm. Dar cred că fără ajutor din partea Uniunii Europene nu vom reuși să ne păstrăm acest zâmbet și brațele deschise în continuare. Cu siguranță situația se va înrăutăți pe viitor pentru că mulți alți imigranți vor intra pe teritoriul Croației. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamnă președintă, vă țin să vă mulțumesc. Bună ziua, doamnă comisar. Mulți dintre noi urează la mulți ani programului Interreg. De multe ori, atunci când uh, urez la mulți ani, această urare vine însoțită și de o mică tristețe. Ei bine, tocmai am impresia că Interreg e puțin trist astăzi pentru că astăzi în interiorul Uniunii Europene încep să răsare și colo ziduri și garduri, ori este exact opusul spiritului programului Interreg, pentru că programul Interreg viza tocmai ștergerea frontierelor, ștergerea zidurilor noi, dintre noi și clădirea de punți de cooperare între regiunile europene. Ă, clar, trebuie să înțelegem ă, pe deplin ce se întâmplă în momentul de față cu această criză a refugiaților, pentru că aceasta pune la grea încercare solidaritatea la nivelul Uniunii Europene. Și tocmai în acest ă, nou context trebuie să căutăm mai degrabă consolidarea programului Interreg. Pentru că Interreg, trebuie spus, a fost un program și este un program vizionar, un program de avangardă. Atunci când privim uh, toată paleta provocărilor cu care ne confruntăm, așa cum spuneați și dumneavoastră, schimbările climatice, catastrofele naturale, uh, provocările la adresa sănătății și așa mai departe, ei bine, toate acestea Uh, cer găsirea unor răspunsuri globale și uh, răspunsuri care să se extindă la nivelul mai multor țări și mai multor regiuni. În al doilea rând, precum bine știți, pentru că am discutat de multe ori pe această chestiune, greutățile cu care se întâmpină regiunile insulare și regiunile ultraperiferice în uh, a beneficia uh, întru totul de posibilitățile deschise de interreg și cooperarea transnațională sunt importante. La ultimele negocieri, da, s-au înregistrat niște progrese, trebuie recunoscut acest lucru, s-a introdus un plus de flexibilitate, însă eu cred că ar trebui să mergem mai departe, pentru că mai pot fi multe de făcut. Și, în fine, sunt întru totul de acord cu colegul uh, Iacovici, care spune că trebuie să mergem dincolo de obligațiile pentru regiunile limitrofe și să deschidem calea pentru cooperarea între regiuni care mm, nu sunt, nu au neapărat o frontieră comună. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Van are cuvântul. Uh, sehr geehrte Frau Kommissarin, ich danke Ihnen vielmals für Vă mulțumim, doamnă președinte, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru pledoaria dumneavoastră pentru mai multă Europa și cred că mai ales acum, în ceea ce privește refugiații, ne confruntăm cu un test. Și cred că politica de coeziune are un rol important de jucat aici Uh, nu numai pentru coeziunea teritorială, dar mai ales pentru coeziunea socială și aceasta este un obiectiv comunitar. În ceea ce privește ideile menționate referitoare la rolul politicii de coeziune, trebuie să spun că nu am o părere foarte bună de a folosi fondurile structurale pentru mecanisme de sancțiune. <clears throat> Pentru sancțiuni avem articole în uh, tratate, articolul 7 de exemplu um, politica de coeziune uh, este menită să sprijine regiunile, nu să fie o sabia lui Damocles pentru uh, guverne. Mult mai important și importantă și interesantă mi se pare ideea și doamna Crel s-a referit deja la asta, ideea <clears throat> referitoare la fondurile structurale, mai ales fondul regional și cel social, să fie folosite pentru a putea finanța măsuri pentru refugiați acolo unde sunt uh, necesare, mai ales în zonele de frontieră și m-ar interesa dacă puteți să ne da, dacă aveți idei concrete în acest sens. Și considerăm că aici uh, politica de coeziune ar putea contribui în mod semnificativ. Întrebări am și referitor la Interreg și referitor la cooperarea teritorială. Este clar că este un exemplu pozitiv de valoare adăugată europeană. O întrebare așadar, aveți planuri concrete pentru îmbunătățirea principiului parteneriatului în aplicare la uh, programele transfrontaliere, deci implicarea nu numai a autorităților locale și regionale, dar și a partenerilor sociali și a populației, a civilii, societății civile în general. Și o ultimă întrebare. La negocierile privind uh, cadrul financiar, bugetul pentru cooperare teritorială a fost redus. Cum vă veți putea asigura în viitor că există suficiente resurse pentru acest uh, sector? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna D'Amato! Mulțumesc, uh, doamna președinte! Continui de unde s-a oprit doamna Vana și aș vor, dori să vorbesc despre aceste parteneriate. Programarea 2014-2020 pentru investiții prevede că cooperarea teritorială nu face parte din acordurile de parteneriat, însă se cere ca acordurile de parteneriat să fie coerente și complementare cu programele de cooperare teritorială europene. Întrebarea mea este următoarea ați putut uh, vedea la dumneavoastră mm, dacă există probleme în, în ceea ce privește coordonarea, coordonarea între cele două, cum um, putem îmbunătăți coordonarea, având în vedere că ea este atât de necesară la nivel regional. Mulțumim, spune doamna președinte, mulțumesc, mai există 11 persoane înscrisă la cuvânt. Da, domnule Măscur, sunteți și noastră pe listă. Am să vă rog așadar să fiți cât se poate de sub 5. Am stabilit o limită de un minut pentru întrebări, astfel încât să aibă timp și doamna comisar să răspundă la întrebări. Începem cu domnul Erman. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Nu trebuie să vă spun că în calitate de persoană care crește la graniță, sunt un mare apărător al unui program precum Interreg. Însă aș dori de asemenea să vă spun și merg pe aceeași linie cu doamna Crel că mulți um, candidați solicitanți mi se plâng de suferința lor și este o suferință, practic, uh, îmi spun că nu mai pot participa la Interreg pentru că povara administrativă este mult prea grea și cred că uh, toți repetă asta ca o mantra. E prea multă povară administrativă. Ați putea să-mi spuneți ce le pot spune acestor oameni pentru a-i încuraja să participe la astfel de proiecte? Ați vorbit că, ați spus că în viitor va avea loc o consultare, dar o consultare nu va fi suficientă pentru a-i convinge pe oameni să participe în această perioadă încă. Ce putem să le spunem micii asociații, micii autorități locale? Cum putem să-i convingem să participe? Mulțumesc. Domnul Bogovici acum. Mulțumesc. Am două întrebări. În primul rând, referitor la criza refugiaților. Sunt de acord cu ceea ce a spus coordonatorul nostru, domnul Van Nistelrooy. Ar trebui să avem aceeași abordare pentru refugiați ca și pentru criza Elena. Trebuie să găsim soluții rapide. Eu am fost primar și uneori am avut experiențe pozitive în uh, proiecte transfrontaliere. Însă, problema astăzi este că multe uh, proiecte transfrontaliere au de suferit de pe urma crizei refugiaților. Apoi, uh, o întrebare referitoare la strategia pentru Marea Adriatică și Ionică. Patru țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene, Albania, Muntenegru, Serbia, Macedonia. Um, care este părerea dumneavoastră? Credeți că asistența de preaderare pentru țările din Balcanii de Vest sunt suficient uh, de substanțiale? Cum vedeți viitorul politicii de coeziune? Vor fi aceste țări eligibile pentru fonduri de coeziune? Așa cum au putut beneficia în trecut uh, țările care au aderat? Mulțumesc, domnul Novakov. Mulțumesc. În perioada 2007-2013 au fost finanțate aproape 6.000 de programe în zonele de frontieră și impactul cel mai puternic s-a simțit în zonele de frontieră și acolo sunt și cele mai multe probleme. Capacitatea administrativă este scăzută, există probleme economice, sociale. În regiuni precum Bulgaria și România avem alte probleme. Nu, suntem, uh, nu facem parte din uh, Schengen și asta nu ajută la libera circulație a beneficiarilor. Însă, cred că avem probleme cu proceduri diferite de ambele părți ale graniței. Din nou, totul se reduce la simplificare. Cum credeți că putem să avem proceduri simplificate și standard, cel puțin de cele două părți ale graniței, acolo unde avem uh, programe uh, transfrontaliere. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Hackman acum. Mulțumesc! Aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere referitoare la această inițiativă atât de importantă numai 30% uh, din cetățenii uh, din zonele frontaliere știu, mm, cunosc sursele de finanțare din Uniunea Europeană. Și uh, gradul de cunoaștere este mai ridicat în Europa Centrală și de Est. Este interesant asta. Aș vrea să o întreb pe doamna comisar dacă există analize ale rezultatelor cooperării regionale, ale grupurilor de cooperare regiona, um, regională. Regulamentul 1082 din 2006 a fost o inițiativă uh, menită să folosească fondurile uh, tocmai pentru a uh, dezvolta cooperarea transfrontalieră în regiuni. Știu că situația este varia, variabilă de la țară la țară. Mă bucur să aud uh, în plus că um, facem eforturi de simplificare. Am o sugestie. Trebuie să aveți mai multă încredere în cei care efectuează implementarea la nivel local. Toate aceste problemele despre care vorbim, prea multe formulare de completat, prea multe documente, pentru micile asociații mai ales dificil, toate aceste lucruri pot fi rezolvate prin uh, comitetele de monitorizare care pot lua deciziile necesare. Avem ministere, avem observatori de la Comisia Europeană. Aceste comitete știu foarte bine cum să folosească banii pentru a elimina obstacolele. Și încă un uh, proces implementat de uh, de fiecare, fiecare proces implementat de la nivel european durează atât de mult timp încât oamenii își pierd speranța că vor putea scăpa de obstacole. Mulțumesc. Aș dori tuturor să vă amintesc că dacă nu vă respectați eh, timpul, nu vom avea timp suficient pentru a asculta pe doamna comisar. Domnul Valcarcel acum. Mulțumesc, doamna președinte, doamnă comisar. Voi încerca să-mi respect timpul de intervenție. Și voi încerca să nu mă refer uh, foarte mult la această a 25-a uh, aniversare a Interreg, însă aș avea câteva întrebări. În primul rând, referitor la rolul regiunilor transfrontaliere în criza migrației. Apoi, în ce măsură fondurile structurale și fondul social ar putea fi folosite pentru a rezolva această criză. Vă mulțumesc, domnul Moscur. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Mă bucur să putem aniversa 25 de ani de Interreg. Eu am uh, fost responsabil la nivel local și am urmărit uh, proiecte foarte importante, mai ales uh, pentru zonele insulare. Întrebarea mea ar fi următoarea. Ați spus că fondurile Interreg reprezintă 3% numai din politica de coeziune. Există o posibilitate, oare, având în vedere toate avantajele acestui uh, fond? Există posibilitatea de a extinde aceste fonduri pentru că ele să fie și mai operaționale? Și apoi, o altă idee, ar trebui să facem în așa fel încât toate acțiunile pe care le luăm să meargă în direcția stimulării creșterii și creării de locuri de muncă. Ne aflăm în regiuni uh, cu situații foarte dificile, statele nu au fonduri suficiente și tocmai aceste fonduri sunt cele care ne permit să dezvoltăm politici uh, în favoarea teritoriilor noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Etheridge. Un minut. Thank you. um... Mulțumesc. Voi fi subțint. Mai degrabă o observație comentarii. Am observat că acest program ține de eliminarea frontierelor și dacă acesta este consensul, foarte bine. Însă ați vorbit despre spitale transfrontaliere în Regatul Unit. Știți că avem uh, Sistemul Național de Sănătate, NHS. Și, și uh, avem, sunt foarte mulți angajați, un buget enorm, enorm uh, și contribuabilii sunt dispuși să uh, plătească asta, dar dacă avem un, uh, o circulație transfrontalieră, devine un sistem internațional care devine aproape imposibil de plătit. Aveți exemple oare în care um, sau cum s-ar putea face ca această prăbușire să nu aibă loc? Credeți că s-ar putea evita? Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Muchas gracias yo también saludo que desde los, el Fondo eh, Europeo. Mulțumesc. Și eu m-aș bucura ca fondurile europene să poată fi folosite pentru a combate criza refugiaților. Dar aș dori să mă refer la uh, Uh, prima euroregiune din uh, peninsula iberică între Spania și Portugalia. Ne-a permis să facem mari progrese și evoluția a fost una foarte pozitivă și mă gândesc mai ales la conectivitatea între cele două regiuni, uh, Galicia și Portugalia. Mi se pare că în momente cum sunt cele de astăzi trebuie să mobilizăm resursele pentru creștere pentru crearea de locuri de muncă și dezvoltarea durabilă. Acestea trebuie să fie prioritățile noastre. Iar abordarea noastră trebuie să fie una mai integrată și să avem o politică de sprijin uh, și pentru inovație. Trebuie de asemenea să integrăm sistemele de plăți. Mulțumesc, domnul Juaristia Vaunț seem well. Okay, it's close. Been a, a good pronunciation, don't worry. Thank you. Uh, gracias. Da. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Crețu, bun venit din nou în rândul nostru. Ați spus un lucru care mi-a plăcut. Ați spus că vecinii sunt puțin, uh, puțin ca o familie și la noi, în țara Baștilor, um, acest lucru este cât se poate de valabil suntem o familie la nivel cultural, lingvistic, național, chiar dacă există o frontieră între uh, două state în țara Bașilor, între Franța și Spania. Ați vorbit despre obstacolele administrative, juridice și da, avem și exemple pozitive uh, de zone în care se depășesc aceste obstacole, însă există în continuare o serie de dificultăți. În domeniul sănătății, de exemplu. Și asta poate complica viața celor um, care trăiesc de o parte sau de alta a frontierei. Ați vorbit despre economia participativă, despre importanța actorilor locali și ne bucurăm că Uh, susțineți ideea dezvoltării cooperării uh, uh, transfrontaliere. Aș vrea să știu cum ați dori să abordați lucru, um, lucrurile în momentul în care veți fi um, a, veți avea rezultatele consultării, care va fi în plus rolul Parlamentului European în această următoare etapă. Noi suntem dispuși să vă susținem cum vom putea, cu toate mijloacele noastre, pentru a dezvolta cooperarea transfrontalieră. Mulțumesc, domnul Polceac! Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc, doamne comisar Crețu, pentru prezență la atât de puțin timp după ultima dată. În ceea ce privește Interreg, eu am putut aplica Interreg la granița dintre Ceșa și Slovacia. Și aș dori să mă refer la chestiunile de mediu, mm, care sunt esențiale în contactele transfrontaliere. Cooperarea între regiuni poate funcționa foarte bine, însă, de îndată ce avem o problemă uh, cu poluarea apei sau aerului sau, Doamne ferește, inundații, toate aceste fenomene ce țin de mediu pot afecta cooperarea din, între regiuni. Aș vrea să îi rog pe cei de la DG Regio să se gândească la abordări comune pentru protecția mediului. Este ceva foarte important pentru cooperare. Și încă câteva elemente. Mă rușinează puțin votul de astăzi din punct de vedere al solidarității. Am fost unul din trei deputați cehi care au sprijinit propunerea comisiei. Mi-e rușine, deoarece politica de coeziune este ține și de a uh, elimina dezavantajele și de a promova solidaritatea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Maletici, ultima întrebare. Mulțumesc, uh, doamna președinte și doamna comisar. Aș dori să vă întreb ceva ce mă întreb și pe mine, și anume, cum putem să facem ca cooperarea teritorială să fie mai ușoară, mai facilă și pentru beneficiari. Am să vă dau exemplul Croației privind uh, te cooperarea teritorială europeană. Interreg este unul dintre programe, face parte din mai multe programe europene și în Croația avem uh, cinci cooperări transfrontaliere, uh, câteva transregionale sunt noi, Interact, Interreg și Urbact. Când începem să discutăm cu beneficiarii finali, ei sunt imediat descurajați, pentru că sunt atâtea programe, atâtea linii directoare, referințe, schimbări, nu pot face față. Poate că avem nevoie de mai multă coordonare și de o abordare mai unificată, cu nu atât de multe programe. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc pentru toate aceste întrebări și comentarii. Și acum avem 10 până la 12 minute pe care le acordăm doamnei comisar pentru răspunsuri. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Așa cum am spus, cred că într-adevăr avem o întâlnire deosebit de importantă astăzi și o să încerc să comentez și eu, însă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și să știți că am preluat toate observațiile făcute. Ce privește coeziunea teritorială, sunt de acord pe deplin, da? Trebuie să fim conștienți că aceasta nu înseamnă numai cooperare teritorială, și sperăm că în a șaptea politică de coeziune această dimensiune de teritorială a coeziunii să fie mai uh, bine prezentă, prezentată. Ce privește flexibilitatea, mai mulți colegi au menționat acest aspect. Așa cum am spus la început, uh, abordarea problemei migrației este foarte importantă. Cred că statele membre au suficientă flexibilitate aplicând regulamentul, însă există diferențe între statele membre. Dacă este să compari Italia cu Grecia, pot să spun că Italia folosește acest uh, fond pentru a oferi peste 100.000 de locuri de adăpost, de cazare, dar Grecia nu folosește deloc acești bani. Deci trebuie să ne integrăm, să ne cooperăm mai bine. Dorim uh, să acordăm acești uh, bani pentru migranți, pentru refugiați, dar în general e vorba de bani care în mod normal merg la regiunile cele mai sărace, mai defavorizate, dar și la migranți. Vom încerca să lucrăm în continuare cu statele membre pentru ca să avem o folosire inclusivă a fondurilor, să avem și Fondul Social European și alte fonduri pentru ca integrarea europeană să devină o realitate. Însă, dacă se simte nevoia de a modifica proiectele, programele actuale, statele membre pot să facă asta. Nu e o problemă, se poate analiza asta de la caz la caz. Așa cum știți, noi cofinanțăm prioritățile și nu proiecte specifice. Deci statul membru poate să acopere cheltuielile pentru proiectele legate de migrație în proporție de 100%, dacă vrea. Important este să fie activități eligibile. Deci, în această etapă, cred că putem să orientăm statele membre, așa să le ajutăm, să vedem și să le spunem ce se poate sprijini și ce nu se poate finanța. Eu pot să vă spun, în calitatea mea, că ne vom uh, ocupa de cererile de modificări uh, când ne vor parveni de la statele membre respective. În ceea ce privește raportul Curții de Conturi legat de achizițiile publice, sunt, știu că el a fost publicat ieri și când, vom veni, când voi veni în decembrie aici pentru a discuta descărcarea bugetară, vom reaborda acest subiect ca și Curtea de Conturi, noi, Comisia, dorim să avem uh, un buget european sigur și o implementare eficace a politicilor noastre și sperăm că mai încolo vom putea vorbi despre eficiența politicilor noastre într-o fază ulterioară, probabil atunci când uh, vom avea o analiză completă a raportelor de căuziune de către Curtea de Conturi. Doamna Crel, voi vorbi în limba mea maternă, dacă îmi permiteți? Doamna Constanțe Crel are dreptate. Schimbările pe care cooperarea transfrontalieră le-a făcut în viața de zi cu zi a oamenilor nu pot fi contestate de nimeni pentru că ele sunt efecte uh, și rezultate uh, tangibile și trebuie să vorbim mai mult. Uh, pe cât posibil încerc să vizitez cât mai multe proiecte, așa cum am vizitat cu câteva luni în urmă Ă, granița dintre Germania și Polonia, Frankfurt ă, am Oder, cu Slubenițe, am văzut acolo o universitate comună. Este, ă, trebuie să ținem cont de istoria pe care o avem în spatele nostru. Aceea este o graniță care a suferit, unde au murit zeci de mii de oameni în bătălia pentru a stabili o graniță, iar acum am fost foarte fericită să, să merg acolo și să văd cum a devenit uh, atât de atât uh, un lucru uzual ca oamenii să meargă seara la masă din Slubenice în Frankfurt sau viceversa sau uh, din, din Frankfurt studenții să, să învețe în Polonia. Și cred că este un exemplu de cum putem vindeca rănile care încă mai există. În legătură cu simplificarea, așa cum am spus, Ă, municipalitățile sunt ă, obligate să lucreze împreună, pentru că reducerea ă, administrat, poverii administrative depinde și, și, și de felul în care aceste municipalități lucrează între ele și trebuie ca statele să facă și ele acest efort de simplificare și să reziste tentației de a adăuga reguli naționale, regionale, proceduri și criterii în plus au această posibilitate a costului simplificat și în, uh, sper ca rezultatele din uh, noi uh, perioade de programare, unde am stabilit reguli mult mai simple și mai clare, să se vadă începând cu anul viitor. În legătură cu încrederea de care încrederea pe care trebuie să o aibă țările care lucrează una cu alta, Uh, doamna Tomașici vorbea de aceasta, eu cred că este o condiție primordială. De aceea, când ați văzut acel uh, cake, uh, este felia cea mai mare, pentru că fără încredere, așa cum spuneați, nimic nu se poate construi. Dar și la întrebarea domnului Afco, mai, multe întrebări, aș vrea să vă spun că noua legislație și, NGO, și organizațiile neguvernamentale și um, um, Uh, NGO-urile sunt parte a luării, deciziilor. Știu că unele state membre nu au această tradiție de a se consulta cu mediul neguvernamental, dar noi suntem cei care în fiecare zi uh, punem uh, un accent asupra acestui aspect. În legătură cu strategiile macro-regionale, sigur că da, este o situație Ă, am spus mai devreme, strategiile macro-regionale au un rol, din punctul meu de vedere, din ce în ce mai important. Ele au fost adoptate ca urmare a solicitării statelor membre și cred că odată adoptate, statele membre trebuie să se implice cu atât mai mult în punerea în practică a acestor strategii. În legătură cu situația specifică din Croația, ă, trebuie să recunoaștem că este o situație nouă cu care statele din centrul și estul Europei se confruntă și aș vrea să salut modul civilizat european în care Croația uh, salută pe, îi salută pe acești cetățeni care își caută liniștea pierdută și dorința pentru un trai mai bun. Solidaritatea europeană uh, trebuie să devină cuvântul de ordine în, dacă nu vrem ca toate eforturile noastre din ultimii 25 de ani să se epuizeze. Uh, domnul Omarji avea dreptate, uh, provocările nu cunosc granițe, nici poluarea, nici problemele de trafic, nici uh, catastrofele naturale, nici inundațiile. Regiunile ultraperiferice sunt într-adevăr parte a programelor Interreg. Sigur că întotdeauna putem face progrese, dar vreau să vă asigur că și regiunile uh, ultraperiferice fac uh, parte integrantă din aceste uh, programe și sunt tratate pe picior de egalitate cu orice altă regiune din, uh, din Europa. În, în legătură cu comentariul doamnei Ivana, sigur că îl împărtășesc pe deplin. Știm foarte bine toți că rolul politicii de coeziune este foarte clar, să genereze creștere economică și locuri de muncă, să reducă disparitățile dintre regiuni, și nu cred că fondul de coeziune poate fi folosit ca o armă împotriva statelor membre care își pun întrebări dacă au sau nu capacitatea de a răspunde acestor provocări. Cred că obligația noastră este să ajutăm aceste state să, um, să găsească soluții pentru o situație cu totul nouă și nu cred că amenințarea cu retragerea fondurilor europene, în primul rând că nu avem nicio bază legală, în al doilea rând nu cred că politic este o abordare înțeleaptă și cred că, sigur, după ce toată, uh, cum să spun, uh, cred că trebuie să ne calmăm și să vedem ce putem să facem în condițiile date. În legătură cu ceea ce spunea doamna Amato, uh, coordonarea este importantă, societatea civilă trebuie luată în considerare, așa cum spuneam, uh, uh, NGO-urile sunt parte a comitetelor care, care vor decide asupra proiectelor ce vor fi adoptate pentru perioada 2014-2020. Și așa cum spuneam și eu personal și DigiRigio promovăm uh, acest principiu în fiecare zi. Așteptăm în legătură cu, în legătură cu această consultare, cred că este o idee bună Uh, câteodată îmi pare și mie rău că nu se vorbește îndeajuns uh, în legătură cu contribuția pe care fondurile europene au, au adus-o în schimbările, nu numai la graniță, dar în general în statele membre. Uh, așa cum vă spuneam, când am fost în Grecia, am dat un interviu unui ziarist care, în, ca, în căruia explicam cât de mult s-a schimbat fața Greciei de când Grecia face parte din Uniunea Europeană. Îi vorbeam de metrou din uh, Atena și mi-a spus, da, da, am auzit că sunt și ceva fonduri europene. De fapt, sunt 95%, 95% din, din metrou din Atena a fost construit cu bani europeni. Și noi trebuie să spunem aceste lucruri. Uh, și împărtășesc uh, uh, părerea dumneavoastră că este important și în această consultare să uh, avem contribuția tuturor, în primul rând al celor care lucrează și se lovesc de aceste subiecte zi de zi. Uh, în legătură cu uh, cooperarea transnațională între țările membre și țările uh, non-membre, mai ales în special cu această întrebare specifică legată de strategia adriatică Eh, ionică, vreau să vă spun că fondurile sunt eh, eh, valabile, fondurile sunt și din Fondul de Dezvoltare Regională, dar în special pentru Balcanii de Vest, din fondul NIR, Neighborhood Funds, Fondul pentru Bună Vecinătate. Cred că problemele cineva a ridicat problema, domnul Novakov, a ridicat problema uh, regiunilor mai puțin dezvoltate, într-adevăr, este un cerc vicios. Acolo administ- ă, capacitatea administrativă ă, nu este atât de dezvoltată ca în alte regiuni, dar tocmai de aceea ă, capacitatea administrativă, am spus, încă de la, din momentul în care am fost investită ca și comisar european că uneori uh, capacitatea administrativă este mai importantă decât banii. Banii nu sunt totul. Avem în uh, atâtea țări exemple în care banii așteaptă la Bruxelles, dar statele și regiunile nu au. De aceea pun uh, un accent foarte mare pe schimbul de bune practici, pe necesitatea de a lucra pentru îmbunătățirea administrației și calității guvernării. Um, câteva idei se, se, se repetă. Domnul Manscur, în legătură cu bugetul, bugetul a fost aprobat, dar statele membre pot decide asupra măririi bugetului într-o direcție sau uh, alta. Preocuparea mea actuală este să maximizăm impactul uh, acestor, uh, acestor uh, fonduri în uh, Uniunea Europeană. Poate că m-am lungit uh, prea mult, uh, dar uh, aș vrea să vă, în legătură cu granița cecă-slovacă, cred că este o problemă comună. Problemele de mediu nu se opresc la graniță. Lucrăm mână în mână cu comisarul Vela pentru, un, pentru a găsi soluții comune în solidaritate. Ceea ce aș vrea să vă spun este că Uh, devine evident că unele obstacole nu vor putea fi depășite niciodată, cum sunt obstacolele de limbă, de pildă. Dar uh, uh, eu cred că în ultimii 25 de ani s-au făcut foarte mulți pași crucial în ceea ce privește schimbarea mentalităților la graniță, acordul între regulamentele dintre diferite părți de pe o parte și alta a granițelor. Legislația a fost uh, uh, pusă în practică. Uneori apar și egoisme de o parte și de alta a graniței care trebuie depășite. Deci, uh, așa cum am spus, am venit aici, cred că este o dezbatere importantă, iar aniversarea 25 de ani de existență a programului Interreg, cred că Uh, arată că putem găsi soluții potrivite pentru provocări comune. Luni voi fi la Viena tot pentru a celebra 25 de ani de cooperare transnațională. Peste vară am, am adoptat aproape toate programele operaționale dintre statele care se află la granița Uniunii Europene cu statele nemembre, Bulgaria, Serbia, Grecia, uh, Serbia și așa mai departe. Deci uh, Uh, toate, toate programele operaționale au fost adoptate și cred că trebuie să, ne, să acordăm o importanță mult mai mare, pentru că subiecte la care nici nu ne gândeam până acum au devenit de o importanță crucială și sigur că rolul Parlamentului European ca parte a colegislativului și experiențele dumneavoastră personale de pe teren cred că devin din ce în ce mai necesare și cred că această muncă comună între Comisie și Parlament trebuie să se intensifice în a găsi soluții concrete comune. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes în tot ceea ce faceți. Thank you. Thank you very much. On behalf of all, all colleagues, thank you for the... Vă mulțumesc, uh, doamnă comisar, mulțumesc și colegilor. A fost o ședință extrem de plăcută și de-abia așteptăm să vă primim din nou printre noi. Dragi colegi, reluăm lucrările la orele 15, uh, ora votării și vă rog să nu uitați cartelele de vot. Partea de dimineață acum s-a încheiat.